Dear colleagues, if you agree, I would propose to start our uh, meeting. Stimați colegi, dacă sunteți de acord, vă propun să ne începem ședința de astăzi. Primul punct de ordine de zi este adoptarea ordinii de zi. Deci, dacă toată lumea este de acord, am putea să adoptăm ordinea de zi. Al doilea punct sunt anunțurile din partea președintelui. Ca de obicei, Ședința de azi este transmisă prin web streaming, avem și interpretare disponibilă în următoarele limbi, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, poloneză, suedeză, cehă, română și uh, greacă ca limbă pasivă. De data aceasta mă bucur să pot să vă anunț că avem interpretare și în limba neerlandeză. Vă rog să nu uitați că interpreții se bazează pe o calitate bună a sunetului, ehm, conexiunea noastră la distanță pentru a putea să vă interpreteze. Vă rog să vorbiți în limba eh, dumneavoastră, dacă e disponibilă această limbă în regimul lingvistic al ședinței. Vă rugăm de asemenea să vorbiți la un ritm normal pentru a ajuta interpreții să-și facă treaba. Ca de obicei, uh, vreau să le mulțumesc interpreților încă de pe acum pentru eforturile lor. Punctul 3 de pe ordinea de zi, punctul, punctele 3 și 4, sunt uh, punctele destinate votării. Trebuie să votăm astăzi uh, două puncte foarte importante. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021, toate secțiunile și instituirea cadrului pentru realizarea uh, neutralității climatice și modificarea regulamentului 1999 per 2018, legea europeană a climei. Cred că toată lumea știe foarte bine la ce mă refer. Trebuie să votăm uh, amendamentele bugetare în ceea ce privește punctul uh, dedicat bugetului și în privința neutralității climaterice există câteva amendamente de compromis pe care va trebui să le votăm în după amiaza aceasta. Înainte de a deschide votul, am uh, îndatorirea de a verifica cvorul și văd aici pe telefonul meu mobil că șeful nostru de unitate, domnul Peter Trump, tocmai eh, îmi indică că cvorul nu este tocmai clar momentan, însă haideți să verificăm, vă rog, chiar acum. Pentru a verifica cvorul, vă rog să apăsați butonul Raise Your Hand, ridicați mâna și uh, pentru cei din sală um, se va asigura o verificare a celor prezenți de asemenea. Sunt reprezentați uh, o pătrime din membrii comisiei sau încă nu? Foarte bine, atunci am să fac câteva anunțuri, deoarece încă nu am întrunit cuvărul necesar. Înainte de a trece la anunțuri, de regulă explic procedura de votare. Poate că ni se vor alătura și online câțiva colegi uh, pentru a întruni totuși uh, cuvărul necesar. Vă rog să rețineți că doar membrii ale căror nume au fost transmise către secretariat încă în prealabil de către grupurile politice au dreptul de a vota. Membrilor li s-a trimis uh, un e-mail de către secretariat cu buletinul de vot și instrucțiunile de vot. Membrii sunt rugați să își completeze pe acest buletin votul pentru toate amendamentele prezentate. După deschiderea votului va trebui să completați buletinul fie electronic, fie manual. Nu uitați să scrieți acolo numele dumneavoastră, să uh, scanați sau să fotografiați buletinele. Puteți eventual să le semnați în mod electronic prin cu stylusul pe ecran și să semnați versiunea semnată a buletinului de votare la adresa de e-mail a secretariatului ITRE de pe adresa dumneavoastră oficială de eurodeputați. Doar acele buletine transmise de la adresa dumneavoastră oficială și care includ numele dumneavoastră, votul și semnătura în format lizibil vor uh, fi considerate de văduri exprimate în mod corespunzător. Votanții prezenți în uh, în încăpere și transmiși în prealabil uh, de către grupurile politice vor putea să le completeze manual aceste buletine și să le înainteze reprezentantului secretariatului. În privința votului de comprom- pe tema amendamentului de compromis, pe amendamentul 10 la legea climatică uh, va uh, fi amânat. Avem oare cvor, avem un SMS din partea lui Peter, avem cvorul uh, s-a întrunit, deci votul pe tema a uh, bugetului, amendamentelor pe tema legii climatice e deschis, veți primi un um, uh, vot din partea secretariatului, vi se va cere să votați. Votarea e deschisă până la 6 și jumătate, ora Bruxelului vă rugăm să rețineți că doar, doar voturile care au fost transmise până la ora indicată vor putea fi luate în calcul. Vă rog, stimați colegi, să votați. Legea uh, europeană climă este foarte importantă. Trebuie să reținem uh, faptul că ne um, rămâne ceva sub două ore, dar trebuie totuși să exprimăm aceste voturi, sunt foarte importante. Rezultatele votării vor fi transmise către membrii comisiei înscris uh, seara aceasta. Dacă compromisurile vor fi adoptate, atunci votarea finală va fi deschisă prin e-mail mâine dimineață, începând cu ora 10. Va urma votul final mâine după amiază, de asemenea prin e-mail. Rezultatele votului cu privire la amendamentele bugetare vor fi comunicate către membrii înscris miercuri dimineața la uh, în 9 uh, septembrie. Stimați colegi, votul este deschis. Vă rog să începeți să votați. Punctul următor pe ordinea de zi se referă la bugetul general al Uniunii Europene, ansamblul secțiunilor, Va trebui să analizăm astăzi proiectul de opinie, proiectul de aviz. Eu sunt uh, raportor în numele Comisiei ITRE și aș dori să spun uh, câteva cuvinte pe tema aceasta, după care am să deschid uh, discuțiile, dând cuvântul într-o primă etapă raportorilor din umbră, mai apoi colegilor care și-au exprimat interesul în acest și se află pe listă. Cazul în care vor exista solicitări CHTI, va fi acordată prioritatea celor membri care sunt prezenți fizic în sala de ședință din Bruxelles. Vă rog să indicați secretariatului acest lucru. Ca raportor pentru acest aviz vreau să uh, Exprim într-o primă etapă regretul meu cu privire la acordul la care s-a ajuns cu privire la CFM în cadrul Consiliului European. Cred că fără un, o finanțare suficientă ne confruntăm cu riscul de a nu ne putea atinge dublul obiectiv al UE pentru o transformare digitală și ecologică pentru a avea un sector competitiv care să nu depindă de, de aprovizionare exterior. Uh, Anvelopele financiare sunt mult mai mici decât cele pe care le-a propus Comisia în 2018 și mai mici decât ar considera Parlamentul că s-ar cuveni să fie. Prin urmare, sper că negocierile în curs între Parlament și echipa CFM și Consiliu uh, va duce la o creștere a finanțării Cred în plus că bugetul pe 2021 ar trebui să folosească marja disponibilă în întregimea sa pentru a consolida acele programe europene care contribuie la transformarea ecologică și digitală și să se facă astfel uh, uh recurs la toate instrumentele de efectivitate necesare. Petrul meu de aviz subliniază nevoia de a consolida în speță programul Orizont Europa, precum și programul digital european, CEF Energie, noul proiect digital, precum și din mecanismul Conectarea Europei, precum și programul spațial. Cu toate acestea, pentru ca Uniunea să iasă din criza actuală, fără precedent, și pentru a pregăti viitoarea gener- generație și a o face mai rezilientă, avem nevoie de strategie pe termen lung pentru a evita exodul materii cenușii și a păstra cercetarea în Europa și pentru a păstra expertiza industrială și de producție atât de necesară în toate sectoarele noastre. Acest lucru nu se poate efectua fără un buget, un buget robust, fără instrumente flexibile și fără sinergii. Din fericire, Comisia a subfinanțat încă o dată ACER, acordându-i prea puține resurse umane, de asemenea, precum uh, s-a întâmplat și în cazul Agenției Spațiale. Mai mulți membri și eu însumi am transmis uh, amendamente bugetare care sprijină ACER și Agenția Spațială Europeană. Trebuie să subliniem acest punct și în aviz, întrucât finanțarea acestor uh, entități este periclitată puternic de abordarea bugetară actuală. Iată, stimați colegi, uh, care au fost cuvintele mele de introducere și acum, în conformitate cu lista vorbitorilor, aș dori să deschid uh, discuțiile Primul uh, vorbitor va fi raportorul din umbră din partea S&D, doamna Miriam Bali, pe dosarul de față. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru efortul noastră ca raportor pe marginea acestui dosar. Așa cum știm cu toții, UE se confruntă actualmente cu probleme fără precedent suntem în mijlocul unei pandemii mondiale, dar de asemenea suntem uh, într-o criză de mediu și economică. Pentru a putea să înfruntăm aceste probleme, pentru a stimula creșterea economică, pentru a liniști pe cetățenii noștri, avem nevoie de politici europene ambițioase care să ne permită să investim în inovare, în digitalizare, în educație și de asemenea și în soluții ecologice durabile. Până acum însă Consiliul a propus reduce de aproximativ 40 de uh, uh, miliarde din bugetul Orizont Europa. Ori de câte ori apar asemenea uh, reduceri, ne confruntăm uh, cu pierderi, pierderea 900 de patente, de pildă, dar de asemenea și cu pierderi uh, de mii de miliarde de euro pe termen lung. Consiliul a propus și o reducere de 20 de miliarde uh, la la, de la bugetul propus de către comisie, ceea ce a și, și de asemenea a redus foarte mult uh, instrumentul pentru solvență, ceea ce a face mai dificilă promovarea creșterii economice și ecologice. Uh, în calitate de reprezentată a SND, cred, cred, credem că noi, membrii Parlamentului European, nu putem să sprijinim asemenea reduceri, că trebuie să cerem mai multe investiții în următorii șapte ani, dacă e cu adevărat să vrem să garantăm cetățenilor europeni pentru generațiilor următoare și în momentul de față o societate rezilientă, asigurându-ne că mergem în direcția despre care a vorbit atât de mult UE în ceea ce privește pactul ecologic și în ceea ce privește de asemenea digitalizarea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Dali. Doamna, doamna Valerie Ayer, uh, din partea Riniu, raportor din umbră. Doamna Iar este rugată să apăs pe butonul Speak. Regret, oare acum puteți auzi? Da. Foarte bine, vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Renew vreau să vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz. La acest început de cadru financiar plurianual uh, și dat fiind uh, dată fiind criza pe care o trăim actualmente, Renew are câteva priorități stabilite. Să oferim încă de pe acum Europei resursele de care are nevoie pentru a duce la bun sfârșit tranziția ecologică și digitală. Având în vedere cele pe care le propune Consiliul, avem o garanție totuși a resurselor necesare pentru programul uh, Mecanismul Conectare Europei și de asemenea pentru uh, Europa Digitală. Vrem să sprijinim de asemenea sectorii care au fost afectați de criză, în, special IMM-urile și microcompaniile, micro-întreprinderile, care sunt coloana vertebrală a economiei europene. Programul pentru piața unică trebuie să dispună de fondurile necesare pentru a sprijini competitivitatea actorilor și pentru a le facilita accesul la piața internă. Punctul 3, prioritatea a treia este aceea de a permite actorilor europeni, uh, cum ar fi Agenția Europeană ACER, uh, Agenția Europeană pentru Programul Spațial, sau uh, comuni- uh, reprezentanții comuni- telecomunicațiilor uh, economici trebuie să, se dispună de toate resursele care au nevoie pentru a ajunge la bun sfârșit misiunea. O ultimă prioritate, dar nu cea mai puțin importantă în acest context, care mi se pare absolut esențială, este consolidarea instrumentelor care să permită Europei să ofere capacitățile necesare Uh, Uniunii să își uh, uh, consolideze autonomia strategică. Trebuie resurse suficiente, aliniate cu poziția Parlamentului. Mi se par în acest sens măsuri esențiale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru comentariile dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Avem aceeași abordare. Sunt de asemenea de acord și cu aspectul pe care doamna Dali l-a subliniat. Acum am să trec la următorul vorbitor, raportor din umbră din partea verzilor, domnul Vionistu. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele verzilor, nu, în numele, de fapt, a colegului raportor Andres, în care e cu adevărat raportul în umbră pe tema dosarului acestuia. Mulțumim foarte mult domnului Bușoi pentru munca lui, care e o muncă cu o deosebită, de deosebită importanță, care transmite un semnal uh, puternic în numele Parlamentului în privința programului Orizont Europa și uh, în acest sens, vrem să subliniem importanța structurului programului COSME. Avem nevoie de un buget european ambițios, orientat către viitor, care, care investește în cercetare și în întreprinderile mici și mijlocii. Și cel mai important este nevoie și de un buget capabil să materializeze acord, pactul ecologic și să poată să se atingă datorită lui obiectivele climaterice. Trebuie să ne asigurăm că economiile europene și industriile europene fac parte din soluțiile uh, pentru climă, adică o axare asupra investițiilor, asupra cercetării, asupra tehnologiilor și a dezvoltării acestora. Există însă anumite lucruri, anumite aspecte pe care noi, vezi, nu le putem sprijini și am transmis o serie de amendamente distincte în acest sens, inclusiv uh, cele legate de liniile bugetare, de, legate de fondul de apărare, am fi mai degrabă favorabil eliminarea celor linii. De asemenea, există o serie întreagă de amendamente prin care am să reinstaurăm poziția uh, Parlamentului uh, European, așa cum figurează în scris. Mulțumim foarte mult domnului Bușoi pentru uh, contribuția dumnealui. For uh, your intervention. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, mulțumesc pentru această intervenție. Văd că Domnul profesor Krasnodebski este alături de noi. Am primit un mesaj și anume că nu e conectat și se pare că nici nu e în sală, dar uh, dânsul este cel care ar fi trebuit să intervină apoi. Yes. Bine Uh, uh, uh, yeah, try, try. Este uh, profesor Krasnodebski online? Domnul profesor Krasnodebski este conectat? Este online? Thank you very much. Then, uh... Bun. Atunci, aceasta a fost prima rundă de intervenții din partea raportorilor din umbră, care se încheie acum, iar pentru cea de-a doua rundă, membrii ITRE, cei care doresc să intervină pe acest subiect, uh, deocamdată doar o singură persoană s-a înscris, dar dacă mai sunt și alte uh, solicitări de intervenții, să dați uh, de veste. Din partea PPE. Mulțumesc, doamna Weiss. Mulțumesc foarte mult. Da, având în vedere că Uh, sunt singura, poate că aș putea să utilizez eu toate minutele și să fac un, un discurs mai lung. Se pare că nu. Uh, da, este foarte important ca Uniunea Europeană să vină și cu rezultate și, uh, evident, avem uh, scopuri foarte importante, neutralitate economică, pactul ecologic și trebuie să dăm rezultate până în 2025 cel mai târziu. E vorba de investiții deosebit de importante pentru Uniunea Europeană, dar și pentru statele membre. Ceea ce trebuie să facem în acest context este să ne asigurăm că durabilitatea uh, nu e, și uh, protecția mediului nu sunt uh, doar cuvinte. O economie durabilă europeană reprezintă cheia pentru un viitor ecologic mai bun. Și vreau să fie foarte clar să avem niște finanțe sănătoase reprezintă în momentul de față un scop ca atare în regulile fiscale europene și trebuie să ne asigurăm că aceste investiții sunt tratate ca și cum ar fi investiții din partea statelor membre. Nu trebuie să acceptăm niciun fel de investiții și finanțări făcute în afara Pactului de Stabilitate și Creștere. Tocmai de aceea aș dori să cer Parlamentului să susțină această, acest punct de vedere. Fără finanțe durabile, cum vom fi noi în măsură să depășim viitoare situații de criză precum cea în care ne aflăm chiar acum? Mulțumesc! Thank you. Thank you so much, Madam Vice. Mulțumesc foarte mult, doamnă Weiss. pe platforma noastră de chat nu mai văd alte solicitări de intervenții și mă uit să văd dacă avem ceva din partea secretariatului. Deci nu avem procedura catch de eye. Am înțeles că domnul Krasnodevski încearcă să se conecteze, dar încă n-a reușit. Atunci am să fac doar un comentariu foarte scurt și aș dori să vă spun că data limită dacă domnul Krasnodevski va, se va conecta, evident am să-i dau ocazia să-și exprime punctul de vedere. Dacă nu, o să trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume un schimb de opinii foarte interesant cu domnul profesor Jean-Pierre Bourguignon. Bun, vreau să vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, raportori din umbră și colegi din partea Comisiei ITRE, ceilor care au luat cuvântul vreau să le mulțumesc. Cred că suntem pe aceeași linie de gândire nu suntem deloc încântați de reducerile bugetare pentru următorii șapte ani și acest lucru, evident, s-a oglindit deja și în bugetul pentru 2021, adică anul viitor, care e, în care programe foarte importante, strategice, cum ar fi uh, programul spațial, uh, CEF, uh, Horizon Europe, Uh, așa cum a spus și colegi, au fost uh, uh, bugete reduse și va fi foarte greu să ne atingem scopurile noastre de digitalizare, ecologizare, economie neutră. Pactul ecologic, de asemenea, cuprinde multe scopuri și um, aceste reduceri s-au făcut în domenii strategice. De aceea trebuie să vedem foarte îndeaproape care este și situația IMM-urilor um, mă gândesc la ceea ce spunea reprezentantul grupului Renew, uh, e clar că IMM-urile au fost uh, îndeosebe afectate de criză și noi trebuie să ținem seama de ele în comisia noastră ITRE. Uh, evident, alți colegi au menționat faptul că nu avem personal suficient prevăzut și nu există buget suficient prevăzut pentru ACER, Agenția de Cooperare a Autorităților de Reglementare în domeniul energiei. De asemenea, acest lucru e valabil și pentru Agenția Spațială. Și Asta o să încercăm să remediem prin diferite amendamente. Iată, dragi colegi, cum spuneam, data limită pentru a depune amendamente este urmă, în data de 12 septembrie la ora 12 și puteți utiliza 84AM, platforma electronică pentru amendamente, așa cum au convenit coordonatorii, amendamentele pot fi înaintate doar în limba engleză. Acum, nu știu dacă Domnul Krasnodevski, vicepreședintele nostru și coordonator, este online deja pentru că dorea să intervină în numele ECR. Încă nu. Da, se pare că nu. Atunci vă propun să încheiem dezbaterea pe acest punct, deci punctul 5 de pe ordinea de zi, și vă încurajez să înaintați amendamente și vom trece la punctul 6 de pe ordinea de zi care e de fapt punctul principal de pe ordinea noastră de zi de astăzi, și anume un punct, un schimb de opinii cu domnul profesor Jean-Pierre Bourguignon, care este președinte ad interim pentru Consiliul European de Cercetare. Mai întâi vreau să-i urez bun venit, să-i mulțumesc domnului profesor Bourguignon pentru faptul că este alături de noi astăzi. Domnule profesor, dumneavoastră ați fost recent numit din nou ca și președinte ad interim pentru uh, um, ERC, după un mandat foarte bun de șase ani, între 2014 și 2019. Data trecută când ați venit în fața membrilor ITRE, mai puțin de acum un an de zile, ați fost invitat să vă prezentați un pic uh, situația și chiar ne-ați făcut un, un discurs de la revedere. Însă, iată că acum s-a făcut din nou apel la dumneavoastră pentru a prelua aceste răspunderi. În numele comisiei noastre ITRE vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru faptul că ați preluat din nou acest mandat. Noi am avut ocazia să discutăm uh, pe durata crizei înainte de vacanța de vară și iată că reveniți în comisia noastră într-un moment uh, foarte important. Foarte important pentru cercetarea și inovarea în Europa. Și mi-aduc aminte că am discutat imediat despre buget. Am cerut un, un buget mai mare pentru Horizon Europe și uh, aici să știți că suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră. Avem, aveam ambiții mari pentru următorul cadru financiar multianual, 120 de uh, milioar, miliarde. Noi le-am cerut să fie votate, însă, evident, după discuții la Consiliu împreună cu președinția germană, uh, am vrut să vedem cât de mult putem îmbunătăți bugetul actual, care e destul de departe de nivelul nostru de ambiții și de ambițiile afișate în domeniul cercetării. Suntem pe deplin convinși că doar un buget ambițios orientat înspre cercetare și inovare pe viitor va permite Uniunii Europene să depășească situația de criză fără precedent și să fim mai bine pregătiți pentru următoarele situații de criză și astfel, prin cercetare și inovare, să fim în măsură să ne atingem scopurile pe care le-am menționat uh, la punctul precedent uh, referitor la buget, adică digitalizare și ecologie. Mai întâi vom asculta o introducere din partea domnului profesor Burghinion, după care vom avea o primă rundă de intervenții din partea coordonatorilor, uh, din partea grupurilor politice și apoi domnul Bourguignon va răspunde la aceste comentarii și aceste intervenții, după care va urma o a doua rundă în care membrii Comisiei ITRE vor putea interveni și la final domnul profesor va avea ocazia să tragă concluzii și să răspundă la celor întrebări. Aș dori să-l invit pe domnul Burghino să ia cuvântul. Are la dispoziție 8 minute și evident că ne interesează în mod deosebit să aflăm care este viziunea dumneavoastră de viitor. Vă mulțumim pentru prezența alături de noi, domnule profesor, aveți cuvântul. Professor Bourguignon, uh, you can press the speak button, please. mulțumesc foarte mult uh, pentru invitație și pentru laude, domnule președinte. Uh, domnule președinte Bușoi, uh, stimați vicepreședinți, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, ultima dată când am vorbit în fața dumneavoastră a fost în noiembrie 2019. Acum am impresia că trăim într-o epocă pe o lume complet diferită. Uh, deși unii oameni de știință știau că urmează sau ne-au prevenit că urmează să aibă loc o pandemie, nimeni nu și-a închipuit că întreaga lume urmează să fie blocată doar în câteva luni. Pe atunci uh, am vorbit uh, despre motivele de creare a Centrului European de Cercetare, CEC, care ar putea să fie plus valoarea pe care urma să o aducă, cum Uh, după cum știți, uh, cecul a devenit o adevărată emblemă în întreaga lume și uh, foarte multe instanțe au încercat să ne copieze datorită oportunităților. Vorbitorul se întrerupe. Uh, pe care uh, le oferim uh, celor mai talentați membri ai comunității de cercetare. O să vă explic cum CEC sprijină potențialul din Europa al cercetătorilor despre cele mai importante descoperiri făcute de către cei care beneficiază de granturi la noi, apoi de felul în care au fost create companii sau au fost depuse patente la inițiativa noastră. Deci majoritatea patentelor au fost sprijinite de Orizont 2020 2020. Uh, am vorbit uh, și despre procesul de selecție la CEC și de uh, rezultatele foarte bune ale agenției executive care ne sprijină. Apoi am vorbit și despre proiectele noastre de viitor, mai ales am spus că trebuie să punem uh, capăt frustrării uh, anuale de a nu putea să, finanța, să finanțăm toate propunerile uh, datorită, știți că avem foarte multe propuneri de calitate pe care ar trebui să le refuzăm. În orizont 2020, 3600 au trebuit să fie refuzate. Dacă facem comparație cu 10.000 de cercetători pe care cecul i-a finanțat până atunci, este o cifră foarte mare. Pe atunci am spus că liderii europeni trebuie să dea dovadă de ambiție discuție că acest uh, program ar trebui să fie, să reflecte uh, obiectivele prezente în raportul LAMI uh, pentru a trece spre un Europa mai ecologic, Europa trebuie să pună la dispoziție toate competențele necesare în acest sens. Și deci Orizont Europa ar putea să fie pionierul pentru a impulsiona aceste transformări. Însă, lumea s-a schimbat odată cu virusul Uh, cauzele sale uh, sunt uh, foarte atipice, dar virusul a pus mai ales o presiune imensă asupra societăților noastre. Foarte multe persoane și-au uh, uh pierdut viața datorită uh, faptului că mm, nu, foarte multe societăți nu au luat măsurile necesare în Europa și în lume. Uh, Uh, știm că asta generează incertitudine în legătură cu viitorul. În viața noastră de zi cu zi, uh, nimeni nu știe uh, ce ne așteaptă, iar liderii confruntați cu, altă, cu această criză au, avut, au fost au cădat, au cedat tentației de a lua măsuri pentru acum și aici. Dar măsurile care uh, mizează, vizează stimularea rezilienței trebuie să uh, se bazeze pe termen lung. Dacă luăm uh, măsuri doar pe termen scurt, pentru acum și aici, greșim. Până la urmă, în negocierile actuale vorbim despre un program pe șapte ani. Uh, știu că mm, uh, șapte ani pot părea ca o adevărată eternitate, dar uh, pandemia ne-a arătat cât de important să fim pregătiți, mai ales pe termen lung. De asemenea, pandemia ne-a arătat și flexibilitatea pe care cercetătorii pot să o manifeste într-o astfel de situație de pandemie. Astfel am putut să identificăm 180 uh, de proiecte în valoare de 340 de milioane de euro care au fost foarte importante în aceste vremuri de criză uh, cercetătorii au uh, studiat probleme, proiecte foarte importante legate de patogeni, de virus și toate acestea în beneficiul societății. Cercetătorii din întreaga lume studiază pentru a găsi un vaccin Știți că cercetătorii cine, chinezii au uh, uh secvențiat uh, genomul virusului în uh, câteva zile doar. Și datorită acestei activități putem spune că vedem luminița de la capătul uh, tunelului. Dar uh, pentru a permite comunității științifice să-și uh, dezvolte viziunea și impactul potențial, e nevoie de finanțarea necesară astfel încât uh, întrebarea cea mai importantă pentru noi este cum poate Europa să ofere mediul uh, propice în care uh, inovarea și cercetarea să prospere, astfel încât să facem față provocărilor actuale, dar și viitoare. Pandemia ne-a arătat că trebuie să ne uh, schimbăm uh, economiile și societăților, dar avem de-a face și cu alte provocări, precum schimbările climatice. Pandemia a arătat uh, că competiția la nivel mondial nu va face decât să se înăsprească. Ce putem face? Deocamdată E nevoie de un compromis uh, la nivel național. Compromisul din luna iulie la Consiliu uh, a propus o reducere, o tăiere foarte importantă pentru Eurozonta Europa și știu că pe mulți dintre dumneavoastră aceste tăieri vă uh, dezamăgesc. Însă trebuie să vă spun că comunitatea științifică este și mai dezamăgită. Dacă vrem să facem cu adevărat diferența, avem nevoie de mijloacele necesare. Unii se spun că bugetul pentru Orizont 2020 uh, mm, crește. E adevărat că pe hârtie așa pare, dar uh, avem de-a face de fapt cu o stagnare de șapte ani față de nivelul uh, pentru Orizont 2020 în anul 2020, cu excepția corecțiilor legate de inflație. Da, e vorba despre o stagnare. Unii o să ne spună că am putea să menținem banii pentru Orizont Europa, dar am încercat să facem asta în în trecut și nu a funcționat. Deci știm că abordarea este uh, dificilă, vremurile sunt uh, vre- grele, știm cu toții, sunt grele mai ales pentru cercetare și inovare. Dar să nu uităm că uh, Consiliul Științific Cec probabil că va trebui să își uh, reducă drastic uh, bugetul, pentru că uh, prioritatea va fi să salveze locurile de muncă. Trebuie să menținem la dispoziția noastră instrumentele necesare pentru a face față provocărilor. Dacă nu ne mobilizăm suficient, atunci cheltuielile în domeniul cercetării vor crește cu 2% ori ni s-a promis o majorare cu 3% în 2020. Criza pe care, prin care trecem, bineînțeles că necesită curaj, trebuie uh, însă să avem și finanțarea necesară. Pentru mine și pentru Consiliul CEC, uh, singura soluție este cea prevăzută în raportul la MI care conținea o analiză foarte aprofundată uh, pe baza sinergiilor între cercetare și inovare. Și uh, de aceea Parlamentul European a propus aceeași sumă ca un plafon minim. Dacă însă predomină scenariul cel mai negativ și dacă ajungem la un buget mai mic, atunci Orizont Europa 2020 trebuie să fie uh, revizuit, astfel încât având în vedere că nu uh, primim uh, nicio finanțare din partea Fondului de Redresare, atunci Orizont Europa va trebui să fie corectat pentru a ne asigura că cercetătorii au bani suficienți pentru a-și pune în aplicare proiectele. Știm că Orizont Europa a dat uh, rezultate concrete și Uh, orice investitor uh, îți va spune că atunci când faci un uh, pariu uh, trebuie să pui uh, bani dacă vrei să câștigi. Noi am încercat să consolidăm mai ales încrederea în comunitatea științifică. Știți că a existat o petiție semnată de mai bine de 16.000 de persoane sprijinit, care sprijină CEC. Această petiție a fost lansată de către Universitatea de la Bergamo. Deci, tăierea bugetului CEC uh, este o prostie. Pentru noi, bugetul minim este de 14,7 uh, miliarde în prețuri 2018, 16,6 miliarde în prețuri actuale. Aceasta a fost uh, propunerea Comisiei Europene pentru Orizont Europa, respectiv 17,64% din bugetul total al programului. Se garantează 2 miliarde de euro pentru CEC. Suntem foarte departe de ambițiile și de obiectivele părinților fondatori ai CEC. Ei doreau ca uh, să avem 5% din uh, uh, finanțarea națională. Singurele noastre opțiuni este să construim Europa de mâine chiar de astăzi și să ajutăm Europa să iasă bine din criză. Acesta este obiectivul unui program pe șapte ani. Altfel, vom uh, eșua. Europa trebuie să dea dovadă de încredere, să investească în cercetare și uh, inovare și să aibă încredere în mințile sale strălucite. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule profesor, pentru că ne-ați uh, prezentat lucrurile în context, ne-ați reamintit cât de importante sunt cercetarea și inovarea, de ce bugetul este atât de important, de ce bătălia pentru buget este atât de importantă. Ne-ați schițat provocările cu care ne confruntăm astăzi. E adevărat, ne aflăm într-un context cu totul diferit uh, față de cel de uh, mai puțin de un an în urmă. Ne-ați reamintit această reuniune din noiembrie 2019, situația s-a schimbat radical, de atunci uh, încoace și avem uh, nevoie acum mai, mu- mai mult decât uh, oricum de accentul pus pe inovare și cercetare. Trecem la primul rând de vorbitori. Coordonatorii din partea grupurilor politice vor primi cuvântul. Începem cu coordonatorul domnul, uh, PP-ului, domnul Cristian Eller, care joacă un rol extrem de important în programul Orizont Europa, dar și în alte domenii. Domnule Eller, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule Burghignon, deși parlamentarii ar trebui să fie foarte prudenți atunci când vorbesc în, în numele celorlalte grupuri politice, eu aș dori să vă mulțumesc uh, pentru că ați uh, acceptat uh, mandatul, această funcție. E de bun augur pentru că ne-am gândit că dacă acest post de președinte al CEC uh, urmează să rămână uh, liber în aceste vremuri dificile de negocieri pentru buget, atunci uh, Uh, perspectivele pentru cercetare și inovare ar fi negative. Deci mulțumesc că ați acceptat uh, acest, uh, această funcție din nou. Voi repeta ce am spus de multe ori. Șefii de state și de guverne, în urmă cu 10 ani, au hotărât să investească 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare pentru ca Europa să fie continentul cel mai inovator din lume. și n-au făcut-o așa uh, la întâmplare. E uh, jalonul uh, cu care ne confruntăm dacă facem comparație cu ceilalți actori, dacă ne gândim la China, la India și SUA. Și s-a luat această decizie când numărul de brevete semnate în Europa era mult mai mare decât 10 ani mai târziu. Și s-a luat această decizie într-o perioadă în care mm, lupta împotriva schimbărilor climatice nu era atât de uh, clară, cum am hotărât astăzi să reducem emisiile poluante cu 50% și poate chiar mai mult. Deci, Uh, sunt uh, decizii radicale. Nu vorbim așa despre o accelerare rapidă, nu vorbim despre uh, inovare, de felul în care se făcea inovare în trecut. Știm că avem de-a face cu o revoluție și nu e vorba doar de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Uh, Uh, asistăm la o inovare tot mai rapidă în lume, pe plan uh, digital, de exemplu, care schimbă natura uh, procesului de producție în lume. Dar asistăm și la o schimbare de societate societală în care uh, știința își pune întrebări în legătură cu menirea sa. Deci avem nevoie de o dezbatere uh, la nivel de societate cu uh, într-un spirit obiectiv și determinat. Motivațiile noastre nu sunt doar economice, nu doar dorim să fim pionieri, nu e doar o cursă a științei și a inovării. Nu. Aceste provocări pentru societățile noastre sunt atât de puternice încât avem nevoie ca tehnologia și știința să se exprime cu o voce puternică. Și ne confruntăm cu aceste provocări și la nivel de programe. Vrem să insistăm mai mult pe partea de uh, uh, procesare, de producție și așa mai departe. Da, așa este, dar uh, unde are loc uh, inovarea dacă nu stimulăm uh, cercetarea de bază, schimburile, dar și programele precum uh, Erasmus, pentru că prin ele cercetătorii noștri sunt tot mai mobili ne dorim această mobilitate a cercetătorilor, ne dorim chiar și lucrătorii din uzine să fie mobili, dar, pe de altă parte, uh, tăiem bugetul la aceste programe de uh, schimburi. Parlamentul vă va sprijini. Nu avem de-a face cu o luptă instituțională. Noi spunem că suntem noi cei mai buni și că vrem 120 de milioane. Nu, facem trimitere la deciziile luate în urmă cu 10 ani Uh, avem de a face cu vremuri uh, de ananghie, de limitări, uh, cu multe provocări la nivel economic, intervine dimensiunea societală și de schimbări climatice și tăiem bugetul. E de neconceput. Nimeni, cred, dintre cetățenii europeni nu-și doresc să tăiem bugetul pentru cercetare. E o manevră politică, e o mm, ipocrizie din partea Consiliului. Oamenii oamenii uh, își doresc uh, ca uh, banii să meargă la cercetare. Uh, nu cred că populația europeană uh, va spune tăiați bugetul la cercetare. Trebuie să întrunim o majoritate vastă pentru ca Europa să își joace rolul în cercetare. Pentru că ne-am dat seama cu ocazia uh, pandemiei COVID, uh, cu schimbul de informații, de date, de excelență, uh, am văzut cât de importantă este cercetarea. Deci, trebuie să ducem o bătălie și în Parlament aveți un sprijin uh, fiabil. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Eller, în numele socialiștilor, doamna Patricia Toia, vicepreședintele comisiei noastre. Madame Toia, could you press the speak? Doamna Toia, apăsați butonul speak, vă rugăm. If uh, Patricia is not ready. Dacă Patricia nu este gata, spune președintele, dăm cuvântul doamnei Nicola Ber din grup, numele grupului Riniu și ne întoarcem la doamna Toia. Doamna Ber. Uh, bună ziua, mulțumesc domnule Bourguignon, bun venit din nou în uh, rândurile noastre. Ați acceptat acest post uh, de președinte al CEC. Felicitări pentru această acceptare, dar știm că condițiile numirii dumneavoastră nu sunt lipsite de uh, zvonuri. Uh, știm că domnul Carari a fost uh, doar câteva luni în funcție până în aprilie, momentul în care ne aflam în toiul pandemiei în Europa. În orice caz, din exterior, această numire sau um, demisia sa ne-a pus nouă întrebări a avut de-a face cu un vot de neîncredere și domnul Carari a trebuit uh, să își uh, depună mandatul. Uh, astfel încât cecul Uh, nu a putut uh, să sprijine o inițiativă pentru combaterea COVID-19. Uh, care este poziția dumneavoastră în legătură cu toate aceste manevre? Credeți că am avut de a face la ce cu omisii legate de COVID? Veți face ceva pentru a le corecta? Domnule Bulghiniu, ne aflăm un Uh, într-una dintre momentele, unul dintre momentele cele mai dificile pentru, ce, pentru uh, cercetarea din Europa. Știți că au loc uh, negocierile bugetare. Dumneavoastră, în intervenția dumneavoastră, a spus că aceste tăieri sunt foarte greșite și eu consider la fel. Însă, ce am putea să facem pentru a împiedica aceste manevre Parlamentul European vă sprijină. În orice caz, noi vom continua să negociem uh, care sunt uh, opțiunile pe care le mai avem la dispoziție, uh, care vor fi implicațiile pentru cercetarea europeană, având în vedere obiectivele noastre, să facem din Europa un continent pionier pentru viitor, atât în ceea ce privește cercetarea aplicată, cât și cercetarea în general. Deci, care sunt uh, implicațiile acestor uh, tăieri, după părerea dumneavoastră? Mulțumim! Încercăm din nou cu doamna Toia acum. Doamna Toia? Can you hear me? Madam Toya, we cannot hear you. Doamnă Toia, nu vă auzim. Și nici nu vă putem vedea. Așadar, mulțumim. Trecem uh, la domnul uh, Marco Nusco, care este reprezentantul Renew. Domnul Rosto, mulțumesc, domnule președinte. În aceste momente dificile de relansare, iată că criza sanitară face încă ravagii. V-aș uh, ruga să-mi spuneți cam care ar fi recomandările dumneavoastră pentru a încuraja redresarea, pentru a ne teme poate mai puțin de această situație, de acest virus. Mă refer în speță la programele de cercetare. Așa cum s-a menționat, ele se află într-o situație critică. Sunt la ananghie, mă refer în speță la cele din orizontul 2020. Am înțeles că ar exista o serie de proiecte care au fost finanțate sau vor fi finanțate și care au o corelație cu uh, Uh, coronavirus. Uh, oare datorită acestor proiecte cunoaștem mai bine virusul pentru a-l putea ține fără mai bine sau pentru a-l limita cel puțin uh, pe viitor? Și aș vrea să mă refer la ceea ce a spus antevorbitoarea mea, susțin pe deplin ceea ce spunea domnia sa și aș vrea să știu cam care e părerea voastră uh, domnule Burghinion, cu privire la demisia predecesorului dumneavoastră din funcția de director, director al CEC, al Consiliului, domnul Ferrari, care dispunea de uh, un uh, parcurs deosebit de important. Mare păcat că a fost atât de scurt uh, scurt parcurs dumnealui la, la șefia CEC. Mulțumesc, am să-i rog pe toți ceilalți colegi să-și închidă microfonul pentru a putea avea un sună de calitate. Acum am să dau cuvânt domnului Pecea în numele verzilor. Va lua cuvântul. Sper că mă auziți. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Apreciez uh, foarte mult misiunea Consiliului CEC, încurajarea uh, cercetării de înaltă calitate și a cercetării bazată pe cunoaștere de uh, jos în sus, ascendentă, de aceea aș vrea să vă pun câteva întrebări. Întâi și întâi, având în vedere reducerile masive pe care vor să le facă statele membre la bugetul european al cercetării, cum credeți că va afecta acest lucru capacitatea Europei de a sprijini tinerii cercetători? Și văd că e un subiect care vă preocupă. Uh, Apoi, având în vedere angajamentele noastre de durată pentru implementare, implementare a cercetării cu licență deschisă, fără copyright și permiterea distribuirii în asemenea cercetării pe internet în mod gratuit, mă întreb de ce nu mai uh, sprijiniți activitățile coaliției S? Asemenea, organizații uh, nu, par să, nu pare să respecte nevoile de cercetare în anumite state în care sprijinul național uh, pentru cercetare este limitat. Oare ne puteți explica de ce uh, e cazul și puteți să ne explicați cum am putea să facem ca regulile legate de accesul direct să se aplice tuturor capitolelor uh, din programul Orizont Europa. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Pexa! Încercăm din nou cu doamna Toia, reprezentanta SND și vicepreședinta comisiei noastre, Patricia. Oare mă auziți? Vă auzim, doamna Toia? Vă confirm că vă auzim, doamna Toia. conexiunea doamnei că este foarte instabilă. Poți începe întreabă doamna Toia. Pune ziua, îmi pare rău, probleme la rețea. Întâi și întâi vreau să îl salut pe domnul profesor Burghiniu. Sunt de acord cu domnul Pușoi în, ceea ce, în privința ceea ce spunea dumnealui. Suntem bucuroși să vă revedem. Trăim uh, vremuri uh, grele, complexe. Știința are un cuvânt uh, mai important de spus decât niciodată. De luni și luni tot auzim oamenii de știință vorbindu-ne și încercăm să ne orientăm viețile în funcție de ceea ce ne spun ei. Există o serie de alegeri bugetare de făcut și iată că astăzi facem alegeri uh, potrivnice intereselor noastre. Inovarea, cercetarea sunt uh, esențiale momentul de față și uh, pentru concurența la nivel mondial, pentru rolul pe care îl poate juca Europa și cu toate astea, iată că nu finanțăm suficient de mult cercetarea și facem alegeri contrare cercetării. Domnule profesor, să știți că în Parlament aveți un aliat în momentul de față. Să sperăm că vom putea schimba lucrurile. Câteva întrebări succinte din partea mea. Întâi și întâi, e adevărat că numărul de proiecte. CEC a crescut și că Consiliul dumneavoastră este tot mai atrăgător pentru tinerii cercetători care se lansează numeroase proiecte. Dacă acest lucru e adevărat, e bine, reducerile prevăzute și care nu implică nici de cum o menținere a bugetului actual. E vorba, într-adevăr, de o reducere. Mă refer cât de multe proiecte sunt astfel uh, compromisă, pierdută, cât de multe proiecte nu o să, nu o să mai poată să fie finanțate din această pricină. Deja spuneați că sunteți nevoiți să respingeți multe proiecte. E bine, cât de multe proiecte vor fi pierdute pur și simplu de acum înainte? Cât de mulți tineri vor fi nevoiți să plece dincolo de frontierele Europei și să, vom, să, să pierdem, vom fi nevoiți să pierdem această materie cenușie? E bine, dacă bugetul nu va mai avea o suplimentare și dacă se va regăsi, dacă se va fi redus, va, vom avea problemă de redistribuire. Așa cum știm, Consiliul European al Cercetării este deosebit de important, dar uh, s-ar putea să ne trezim cu o concurență între diferitele servicii ale Consiliului ar trebui să avem sinergii, complementaritate. Riscul care ne confruntăm este să ne trezim în concurență unii cu ceilalți. Sunt absolut de acord cu proiectul uh, reprezentant din Orizant Europa, care, are, care este bazat pe o serie întreagă de misiuni, de obiective obiective pe care le definește, pe care le-a stabilit Comisia Europeană. Așa cum um, o indică vicepreședintele, cum spuneți dumneavoastră, este nevoie să sprijinim creativitatea oamenilor de știință, este și obiectivul CEC. Cum se pot concilia asemenea abordări atât de importante, menținând în același timp uh, capacitățile de care dispuneți? Mii de mulțumim, domnule profesor, încă o dată. Vă rog să știți că aveți sprijinul nostru Uh, dumneavoastră personal și întregul Consiliu European al Cercetării. Mulțumim foarte mult, doamnă Toia. Domnule Borghiniu, aveți cuvântul acum pentru a răspunde la această primă rundă de întrebări și de comentarii. Aveți uh, cuvântul timp de șase minute. Domnule Borghiniu, puteți apăsați butonul Speak. Oare mă auziți? Da. Mulțumesc, do- domnule, foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Îi mulțumesc și pentru că am indicat contextul în care are loc uh, uh, de față și faptul că, iată, angajamentele adoptate în urmă cu 10 ani nu sunt renoite acum, în vremuri de criză, când ele sunt și mai importante decât atunci. Uh, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nevoia de a avea un demers mai rațional e limpede. Știm că în vremuri de criză este foarte greu să ne păstrăm uh, calmul, să rămânem raționali, însă în uh, discursul meu inițial voiam să insist tocmai asupra acestui aspect a importanței raționamentului, a rațiunii. Am să răspund în limba engleză la ceea ce uh, Uh, mă spuneați, domnul Ber, când uh, sunt întrebat cu privire la predecesorul și succesorul meu, uh, și am, am să răspund în nume personal, fiindcă a fi necuvenit. Știu că Consiliul Științific a tratat într-un anumit fel problema cu care s-a confruntat Profesorul Ferrari și-a prezentat demisia și Consiliul a făcut și o declarație în acest sens. Dezbaterea între noul președinte și Consiliul a început uh, uh, destul de devreme, s-au acumulat neînțelegerile și opiniile contrare pe tema mai multor chestiuni. Una dintre ele fiind posibilitatea ca CEC să lanseze un anumit uh, program dedicat COVID dar uh, acesta se adaugă unei liste lungi uh, de probleme, de motive de dezacord uh, cu președintele CEC. În privința acestei chestiuni specifice, CEC a primit un mandat destul de clar și anume implicarea sa în sprijinirea cercetării pe termen foarte îndelungat. Pe baza unui mecanism foarte limpede definit și el în ceea ce privește uh, apelurile de finanțare, programul stabilit cu un an înainte, care trebuie transmis către Comisia Europeană și aceasta trebuie în prealabil să îl accepte. Actualmente, modificările de această natură nu se mai pot face. Pentru a răspunde întrebarea adresată din numele grupului verzilor, vreau să vă spun întâi că apreciez foarte mult sprijinul uh, dumneavoastră ne îngrijorează fără doar și poate faptul că noul buget propus pentru programul Orizont Europa va avea un efect profund negativ asupra Consiliului European al Cercetării al CEC, ceea ce se observă că cifrele, că cifrele actuale și am indicat acest lucru în prezentarea mea. De fapt, am fost nevoit să trec peste acest pasaj. E faptul că suma propusă actualmente, sper că se va schimba, ar semnifica că suma disponibilă pentru cele 27 de state va fi înghețat pur și simplu pe, pe șapte ani de zile. Nu este o perspectivă tocmai favorabilă pentru a dezvolta uh, ambițiile CEC, mai ales având în vedere că există anumite proiecte an de an pe care nu le putem finanța. Am menționat câteva cifre în acest sens. An de an 400 de proiecte sunt evaluate, sunt considerate a fi absolut excelente, de top și, din păcate, nu avem resursele necesare pentru a le finanța. Imaginați-vă că dacă ne vom regăsi într-un asemenea blocaj, uh, pe viitor situația se va agrava. Într-adevăr, s-a promovat la nivelul Consiliului Științific uh, accesul deschis la cercetare și a monitorizat subiectul cei care beneficiază de granturi din partea CEC sunt uh, uh, printre beneficiarii programului Comisiei Europene și sunt cei care dispun de cota cea mai ridicată de publicații de tip uh, open access, acces deschis. Deci motivul de părăsire a coaliției a fost totuși diferit. N-am fost implicat în decizia Consiliului. Ea a fost pronunțată înainte să-mi asum eu postul, însă am fost informat de motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru s-a produs un soi de confuzie din pricina faptului că CEC era membru acestei coaliții, se spune, dar nu era, a, fost doar, a avut doar un statut de observator. La un moment dat uh, uh, s-a dorit părăsirea uh, CEC aceste poziții. Am dorit să rămânem membrii, să rămânem observatori, fiindcă considerăm că trebuie să sprijinim uh, oameni de știință din toate ariile de cercetare. Este foarte important uh, acest tip de acces deschis pentru publicarea articole, în funcție de discipline, în funcție de felul în care se desfășoară cercetările în izolare sau în grupuri mai vaste de cercetători procesul prin care se oferă asemenea publicații deschise poate să varieze foarte mult. Iar în ceea ce ne privește, o decizie cu privire la evoluarea acestui acces greșit trebuie să implice în mod direct comunitățile științifice. Și până la urmă, tocmai la acest proiect lucrează Comitetul ști- Consiliul Științific, trebuie să se ia în calcul punctele de vedere, pozițiile, un număr cât mai mare de comunități eh, cu putință. De aceea, într-un anumit eh, sens, suntem partizanei uh, accesului deschis, vrem să fie o poveste de succes, dar momentan, așa cum știți, lupta este în toi. Doamna Toia, mulțumim foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Aveți mare dreptate atunci când spuneți că concurența în lumea științifică este acerbă și mai ales la nivel mondial. La capitolul inovare este și ea, și, și aici foarte acerbă concurența, iar un buget redus, evident că nu ne va fi de folos. Și eh, tocmai din acest motiv, momentan, eh, reducerea sprijinului prin Orizont Europa, mai ales cel acordat cec, eh, nu e tocmai, nu vine tocmai la momentul potrivit. Am vorbit despre faptul că cercetătorii trebuie să se adreseze CEC prezentându-i cele mai bune dintre proiectele lor și într-o viziune pe termen lung, încurajăm uh, uh, cercetătorii să-și asume riscuri și de aceea multe dintre proiectele pe care le finanțează CEC s-au adeverit a fi foarte importante, relevante în contextul COVID-19. Varietatea proiectelor propuse a permis CEC, fără a ști că vine vreo pandemie, să sprijine proiecte de interes. Și este adevărat că reducerile bugetare ar putea să facă concurența în domeniu și mai acerbă. Știm că oamenii de știință au o metodă foarte specifică de a, se, uh, de a concura unii cu ceilalți. Și pentru mine e foarte important ca sprijinul acordat cercetării de către comunitatea uh, de către Comisia Europeană în contextul programului cadru să dispună de o uh, gamă foarte variată de instrumente și în acest context nu m-ar deranja ca anumite activități să fie sprijinite prin programul cadru uh, și să fie în acest sens orientate către misiuni concrete. Consiliul pentru Inovare, uh, EIC, care ISI a fost modelul acestui uh, Consiliu și am încercat încă de vreme să vedem cum putem să colaborăm cu cei de la ISI, fiindcă nu este o, uh, o misiune contradictorie cea dintre noi. Mulți dintre cei care capătă burse prin ISI de fapt, se dezvoltă tocmai prin programele uh, care au la bază un proof of concept, o dovadă de concept și a găsi cea mai bună cale de a le permite acestora să acceadă la un nivel cât mai ridicat de resurse pentru a le permite să își dezvolte uh, inovările este foarte important. Nu fi remitul IAC, dar în același timp este într-o anumită măsură, deci uh, introducerea IAC nu e neapărat un uh, pericol, uh, pentru ERC, pentru CEC. E nevoie pur și simplu să avem o cooperare uh, cât mai bună cu cei de la Consiliul European pentru Inovare. Trebuie să găsim o cale interesantă de a dezvolta sinergii cât mai bune între diferitele componente ale programului cadru. Fiecare componentă își are propria logică, își are propria modalitate de funcționare, însă acest lucru nu vrea de fel să spună că nu s-ar putea lua în calcul anumite activități comune pentru CEC este foarte important să se păstreze un cadru în care inițiativele propuse uh, să fie inițiative care vin din partea cercetătorilor. Ei trebuie să ne spună ce vor ei să facă uh, și știm că anumite părți ale programului cadru vor fi organizate diferit. Vor, exista anumite obiective prestabilite, fixe, vor exista anumite misiuni propuse. Deci, este până la urmă vorba despre o nouă provocare și anume cum se pot organiza sinergiile cele mai uh, potrivite între diferitele componente. Thank you so much, uh, Professor Burghignon. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Burghignon. Iată că ajungem acum la cea de-a doua rundă de intervenții. Avem o listă de colegi, un colegi din comisia noastră, ITRE, care s-au înscris la cuvânt, câte un minut fiecare. așa cum a spus și secretariatul și așa cum ne-au spus și serviciile tehnice, acei colegi care doresc să participe la Catch the Eye, vă rog să ne dați de știre, uh, să avertizați secretariatul sau să ne spuneți înscris pe platforma noastră sau pe Interacțion. Și acum începem cea de-a doua rundă, mai întâi din partea PPE, doamna Carvalho. Uh, thank you, Chair. Uh, President Bourguignon, it's always... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Borghiniu, întotdeauna o mare plăcere să vă avem alături de noi. ITRE e un, comisia noastră e un bun prieten al RC și mai întâi vrem să vă mulțumim și să vă felicităm pentru munca dumneavoastră și angajamentul dumneavoastră față de ERC și faptul că ați uh, preluat din nou acest mandat uh, într-o perioadă plină de provocări având în vedere că ne aflăm într-o perioadă într-adevăr crucială. Știm că sunteți foarte îngrijorat de uh, buget, mai ales pentru cercetare, inovare și mai ales pentru ERC. În principal pentru că rata de succes va scădea, ceea ce înseamnă că veți avea mai puține propuneri și mai rău decât atât, cele mai bune nu vor mai aplica pentru că nu vor să piardă prea mult timp și uh, nu vor să intre în concurență probabil cu alte proiecte care poate vor avea o rată de succes mai ridicată. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez. Avem nevoie de experiența dumneavoastră pentru a vedea cum putem îmbunătăți ERC în așa fel încât acest Consiliu European de Cercetare să fie mai bun cu, cu aplicații cât mai bune din partea statelor membre europene, care în continuare sunt poate subreprezentate în ERC. În orice caz, mulțumesc foarte mult și felicitări! Thank you so much. Uh, I give another... Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Galvez Munoz. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit din nou înapoi, domnule profesor Burghinio. Mă bucur să vă revăd uh, de la ultima dată când ați venit alături de noi în noiembrie 2019. Vedeți cât de mult s-a schimbat lumea de atunci. Însă ceea ce nu s-a schimbat e și pare, chiar a crescut, n-a scăzut, e interesul nostru față de munca dumneavoastră. Și uh, trebuie să ne dăm seama că uh, e un subiect important bugetul acesta pentru RC. Știți că am avut, după ultima noastră întâlnire, am avut uh, această criză COVID-19, o criză economică acum și speranțele noastre au fost dezamăgite din, la nivel bugetar. Înțelegem foarte bine că Multe din talentele și competențele europene vor fi, din păcate, pierdute din cauza acestui buget și trebuie să evităm această scurgere de materie cenușie înspre alte destinații. Dar vreau să vă asigur că noi la Comisia ITRE și în întregul Parlament suntem gata să ne luptăm pentru a avea un buget puternic pentru cercetare. Puteți să contați pe noi. Și oricum, e vorba de viitorul cetățenilor noștri europeni Viitorul cercetării depinde în momentul de față, care este crucial, de uh, buget. Deci nu putem să ne permitem o soluție proastă. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Claudia Gamon. Hello, um, professor. And... Bună ziua, domnule profesor Burghinio, și vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Mi se pare îngrijorător ceea ce ne-ați uh, spus mai ales la nivel bugetar. Și aș vrea să mă refer la cât de importantă este finanțarea pentru cercetarea fundamentală. Pentru că, bun, cercetarea în momentul de față se bucură de multă atenție în mass media și e clar că asta se datorează și perioadei pe care o traversăm. Și mai ales în perioada de criză este deosebit de important să amintim oamenilor care sunt efectele pe termen lung uh, pentru cercetarea uh, fundamentală dacă e subfinanțată. Și Aș vrea să știu cam cum ați face dumneavoastră un rezumat pentru publicul larg referitor la impactul pe care l-a avut cercetarea fundamentală în această perioadă de pandemie. Ce anume s-a realizat? Știu că sunt foarte mulți oameni de știință și cercetători care au putut beneficia de programele europene de-a lungul carierelor lor. Dar care ar trebui să fie rolul cercetării noastre fundamentale în perioada de redresare și pentru a avea o capacitate de rezistență pe viitor cu ocazia altor crize? Mulțumesc! Madame Gamon, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Gamon, și acum are cuvântul doamna Angelica Nibler. Danke, Danke, președinte. Mulțumesc, uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, și aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Burghiniu uh, pentru că s-a pus la dispoziția noastră astăzi și îi urez mult succes în această misiune foarte grea pe care o are. Aș dori, în primul rând, să spun că sunt de acord cu antevorbitorii. Cecul Consiliul European pentru Cercetare este o poveste de succes din Europa Uh, și mi-amintesc uh, foarte bine, în 2006-2007, când uh, a fost înființat, eram raportoare la Parlament pentru CEC și a fost minunat. Și chiar astăzi există universități și institute de cercetare în multe state europene care colaborează sub egida acestui Consiliu European de Cercetare care reprezintă, este o emblemă a comunității de cercetare europene în februarie 2007 a fost uh, inaugurat uh, cecul, chiar în timpul președinției germane de pe atunci. A existat la Berlin uh, o reuniune foarte importantă la care au participat cercetători și din alte regiuni din Europa, dar și din, de pe alte continente. Toată lumea era curioasă să vadă ce urmează să facă cecul și la 10 ani de atunci putem spune că într-adevăr este o poveste de succes. Cercetătorii și cercetătoarele care au primit un grant din partea cec sunt foarte importanți, sunt, beneficiază de o reputație uh, extraordinară în comunitatea uh, de cercetare. Uh, aș dori să spun că sunt de acord și cu cele spuse în legătură cu uh, finanțarea. În uh, săptămânile viitoare vom uh, avea negocierile pentru CFM. Uh, Parlamentul uh, încă discută și noi cred că Parlamentul ar trebui să transmitem un semnal foarte clar că nu vom accepta ca bugetul uh, Orizont 2020 să fie uh, tăiat. Uh, și trebuie să ne uh, gândim dacă uh, nu se folosesc bani din uh, planul de redresare, atunci poate că ar trebui să nu fie trimiși înapoi la bugetele naționale, ci din contră ar trebui să fie folosiți uh, pentru a finanța de pildă sau pentru a consolida bugetul Consiliului European de Cercetare. Parlamentul European ar trebui să fie poate puțin flexibil și mai inovator și mi-aș dori ca colegii care se ocupă de negocierile pentru CFM să țină cont și de Uh, uh, aceste aspecte. Să transmitem un semnal uh, înspre statele membre și înspre Comisie în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Patriția Toia e din nou pe listă. Grazie președinte. Mult brevemente, vor chiedere Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să-l întreb pe domnul profesor cum anume crede dânsul că trebuie organizată cooperarea cu comunitatea științifică pe durata acestor uh, uh negocieri. Uh, știți că uh, oameni de știință de vază s-au exprimat deja public despre cât de importantă este această cooperare. Și încă o observație. Am discutat despre cât de important este să avem și un plan de redresare la nivel uh, social. care să cuprindă nu numai cercetarea, ci și învățământul. Deci să avem un fel de integrare mai puternică a diferiților actori care uh, operează în domeniul acesta al cercetării al inovării. Mulțumesc! Thank you so much, Madame Toia. Mulțumim foarte mult, doamna Toia. Și acum are cuvântul Mr. Kofar, Domnul Kofar, Mulțumesc. E o adevărată situație de șoc uh, epidemia aceasta COVID-19. Și întrebarea este, ne trebuie un punct de vedere rațional, științific. E, e clar că cercetarea și inovația sunt deosebit de importante, însă dacă ne uităm la buget, bugetul va scăzut pentru această branșă în următorii șapte ani și atunci trebuie să ne punem întrebarea, chiar așa trebuie să procedăm în război, unei crize, pentru că e nevoie de uh, fonduri pentru universități. Și uh, e clar că cercetarea continuă și se prezintă uh, de multe ori online. Vedem că există eforturi din partea comunității științifice. Apoi, trebuie să evităm dezechilibre viitoare și care vor fi provocate de situația de criză. Atunci, domnule profesor, cum anume Consiliul European pentru Cercetare poate să demonstreze foarte clar faptul că aceste programe de cercetare și inovare din universități nu vor avea de suferit și nu trebuie să aibă de suferit din cauza reducerii bugetului? Și cum anume vom asigura redresarea noastră după pandemie, pentru că cercetarea e importantă. Așa că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a uh, face ca acest lucru să devină realitate. Mulțumesc! Next speaker is Mr. Teras IPP. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Teras din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e păcat, e mare păcat că resursele care au fost alocate pentru cercetare și inovare în nou cadru financiar multianual au fost reduse. Dar, cu toate acestea, e foarte important să repartizăm finanțarea într-un mod echilibrat. Domnule profesor, ce părere aveți dumneavoastră? Ce s-ar putea face pentru a remedia dezechilibrelor geografice când vine vorba de granturi acordate de uh, Centrul European de Cercetare. Obiectivul său, de fapt, este să promoveze excelența peste tot în Uniunea Europeană Însă, după cum știți, oamenii de știință din uh, Europa Centrală și de Est au primit granturi mai puțin numeroase comparativ cu cei din Vest. Cum ne putem asigura că vom avea o abordare, o reprezentare mai echilibrată din punct de vedere geografic în momentul în care se acordă granturi? Mulțumesc! Thank you so much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este Mauri Pecarine din partea Renew. Yes, thank you very much. Uh, a decade ago. Mulțumesc foarte mult. E clar că Uniunea Europeană își dorește să devină zona economică cea mai competitivă din întreaga lume și decizia fusese luată ca 3% din PIB-ul nostru să fie utilizat pentru cercetare și dezvoltare. Știm cu toții asta, însă nu s-a făcut acest lucru. Și noi am rămas în urmă, am rămas în urmă comparativ cu China, comparativ cu SUA în materie de productivitate în domeniu. Și da, nu putem să facem concurență uh, celorlalți actori în momentul în care vorbim de mână de lucru ieftină, dar noi putem să ne bizuim pe competențele noastre în materie de sporirea productivității. E clar că sunt lucruri deosebit de importante pentru branșa aceasta a cercetării și inovării. Și uh, o activitate de succes necesită uh, o dezvoltare a unui întreg ecosistem de cercetare și dezvoltare. Deci un ecosistem care să meargă de la faza in, inițială până la comercializarea rezultatelor. Și atunci aș vrea să vă întreb, după părerea noastră, care este rolul ERC în sporirea productivității în acest uh, sens? Vă mulțumesc foarte mult! Thank you so much, uh, Mr. Becarinen. Mulțumim foarte mult, domnule Pecaraninen. Și acum are cuvântul domnul Zorinio din partea Socialiștilor și Democraților. Vă rog. Thank you. Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule profesor Burghinio. Întrebarea pe care aș fi vrut să o pun a fost pregătită de colega mea, Maria Manuela Tao Marques, care în ultimul moment uh, a avut niște dificultăți cu zborul său. Știința și cercetarea sunt importante în Europa, dar știm că există dezechilibre care trebuie să fie uh, remediate. Dacă ne uităm la felul în care sunt repartizate granturile, peste uh, 53% merg în patru țări, în uh, Regatul Unit, Franța, Germania și țările de jos. Evident că asta ajută oamenii de știință încă de la bunul începutul carierei lor, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că există dezechilibre geografice uh, în materie de granturi. Însă cum veți contribui la reducerea acestor uh, inegalități? Dar nu sunt sigurile pe care le-am constatat. Atât în ceea ce privește numărul de aplicații și de granturi acordate, există în continuare un uh, echilibru, pentru că 37% din uh, aplicații uh, au primit granturi și nu trebuie să uităm că, de fapt, e vorba de noua generație de uh, oameni de știință și cercetători și trebuie să le asigurăm nivelul de excelență, dar în același timp trebuie să avem și o repartizare echilibrată peste tot în Europa. Ce vom face pentru a promova aplicații și din partea altor state și parte din solicitările lor de finanțare sunt uh, asigurate de organisme de finanțare din uh, țara lor de origine. Iată, aceasta era întrebarea formulată de colega mea Maria Manuele Tau Marchest, la care subscriu și eu. So much, Mr. Zorinio. Mulțumim foarte mult, domnule Zorinio, și acum are cuvântul doamna Pernil Weiss. Thank you, Chair, and thank you, Professor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor. Sunt de acord cu toate ideile și îngrijorările care au fost exprimate în ceea ce privește viitorul cercetării și inovării în Europa, așa cum au spus colegii mei din partea PPE, dar nu numai. Și aș vrea și eu să vă pun o întrebare, poate așa, de natură mai practică, pentru că, de fapt, e una foarte urgentă pentru Comisia noastră ITRE. Plecând din funcția, de la funcția dumneavoastră ca și președinte, care este rezultatul, care este posibilitatea ca organismul dumneavoastră să fie autonom 100%? Și știu că um, în Europa, spre exemplu, suntem dependenți din punct de vedere energetic, gaz din partea Rusiei sau petrol din partea uh, Orientului Mijlociu, dar asta pune probleme din punct de vedere al securității. Și e clar că ne putem confrunta pe viitor cu scenarii de coșmar. Noi la grupul PPE ne dorim într-adevăr să avem neutralitate climatică în 2025 uh, și susținem acele politici care vor reprezenta măsurile cele mai eficiente de punct de vedere costuri investiții și suntem convinși că banii ce contribuabilor trebuie să fie utilizați în modul cel mai înțelept. În consecință, domnule profesor Burghiniu, aș vrea să știu dacă ar fi un scenariu realist să avem o cercetare și inovare pe deplin independentă în Uniunea Europeană și atunci cât ar dura până când vom avea acea abordare eficientă de punct de vedere costuri investiții, în așa fel încât să avem o perspectivă de viitor la nivel de cercetare, atât în Europa cât și la nivel național. Mulțumesc! Thank you so much, Madam Weiss. Uh, The last, uh, last... Mulțumesc foarte mult, doamnă Weiss, și ultimul, dar nu cel din urmă, înscris pe listă, este domnul uh, Jean, Marian Jean Marinescu. I don't know if you see me, but... Mulțumesc, domnule președinte, nu știu dacă mă vedeți, dar uh, sper că mă auziți măcar. Domnule profesor, domnule președinte Burghignon, întrebarea mea este, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre Consiliul care să cuprindă membrii din partea fiecărui stat membru. Deci să avem 27 de membri din partea 27 de țări, state membre, care să fie selecționați cu aceleași proceduri, așa cum se face și acum. Mă gândesc că poate asta va ajuta la îmbunătățirea schimbului de informații, pentru obținerea unor rezultate bune și poate pentru a rezolva și dezechilibrul geografic. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc! Thank you so much, uh, Mr. Mar Mulțumim foarte mult, domnule Marinescu. Nu mai văd pe nimeni care să se fi înscris la procedura catch de ai. Sper că nu mă înșel. Dacă mai dorește cineva să intervină, atunci vă rog să-mi spuneți. Acum se pare că nu. Atunci mai avem ceva timp la dispoziție, așa că aș dori să ofer reprezentantului Comisiei Europene posibilitatea să intervină foarte pe scurt. Și pentru acest punct avem uh, pe doamna Sofia Harthova, care reprezintă Comisia Europeană. I'm not sure if she's still online. Nu știu dacă mai este online. A fost un pic neașteptat, de fapt, pentru că de obicei timpul nu prea ne permite. Uh, și tocmai de aceea mm, dăm cuvântul membrilor Parlamentului, membrilor Comisiei ITRE. Bun. Atunci... I propose you, dear... V-aș propune, dragi colegi, să dăm din nou cuvântul domnului profesor Burghignon pentru a răspunde la toate aceste intervenții din partea colegilor noștri și, evident, l-aș ruga, evident, la final să tragă și câteva concluzii. Domnule Burghignon, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări și mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați și posibilitatea să răspund la aceste întrebări. Ați observat că, din motive întemeiate, multe întrebări vizau uh, țări care nu sunt uh, suficient de bine reprezentate la CEC, dar, într-adevăr, este o chestiune foarte importantă. În timpul mandatului, când am fost, uh, cât am fost președinte, care s-a încheiat în decembrie, e un aspect care m-a preocupat. Am încercat să mă ocup uh, de acest subiect în trei moduri. În primul rând să vizitez uh, cercetătorii din uh, diverse state membre, pentru că e foarte important să înțelegi cum stau lucrurile la fața locului. Și vă pot spune că mi-am dat seama că câteodată, într-adevăr, în anumite țări nivelul de investiții era scăzut. Avem câteva cifre la CEC dacă vă uitați la corelarea nivelul de investiții din țara, din țara respectivă și uh, numărul de granturi, corelarea este limpede, dar există și alte aspecte puțin mai subtile. Și ajung la a doua observație. Condițiile de muncă din diverse state membre sunt diferite, mai ales pentru profesorii din uh, universități. Uh, flexibilitatea este foarte diferită. Dacă câștigă un contract de cercetare, uh, unii nu trebuie să predea uh, același număr de ore pe săptămână. Bineînțeles că dacă trebuie să predai, sigur că este o misiune extrem de nobilă, însă timpul pe care îl ai la dispoziție și energia pentru cercetare se reduce în consecință. Deci este o chestiune de pildă, îmi amintesc că am fost uh, într-o vizită în uh, Slovenia și mi-am dat seama că, practic, niciun cercetător uh, sloven nu putea să beneficieze de un grant cec. Însă situația se schimbă, în anumite țări s-au depus eforturi cu un anumit succes. Îmi amintesc o vizită în România la Universitatea Tehnică de la București, unde s-a înființat un uh, institut interdisciplinar. Două granturi au fost câștigate de către cercetători uh, tineri cu o abordare absolut inovatoare Uh, în ce privește cercetarea. E o chestiune într-adevăr foarte importantă și ultima observație la acest aspect reprezintă eforturile depuse de către uh, Consiliul Științific. Știm și am putut chiar dovedi faptul că, mai ales pentru tinerii cercetători, nu sunt suficient de expuși sau nu pot beneficia uh, de schimburi internaționale, ceea ce reduce posibilitățile lor, po, uh, șansele lor. Și deci am uh, oferit posibilitatea țărilor sau regiunilor să sprijine un uh, proiect care să-i ajute pe uh, cercetători să intre în legătură cu o persoană care a beneficiat deja de un grant CEC deci, ideea este să existe acest schimb de bune practici, dar și să, ca cercetătorii să uh, constate impactul uh, asupra cercetării, pentru ca ei să fie mai informați uh, în legătură cu solicitarea unui grant. Acest program este derulat uh, de mai multe țări. Cecul nu face decât uh, să definească liniile directoare pentru ca programul să poată să fie aprobat. Și am constatat că foarte multe uh, persoane care au beneficiat uh, de granturi sunt dispuse să-i găzduiască pe cercetători în uh, laboratoarele lor pentru că ei să vadă cum funcționează un astfel de grant și așa mai departe. Deci, sunt inițiative care, sigur, reprezintă un efort pe termen lung, care trebuie să fie monitorizate, să vedem cum putem să îmbunătățim situația Poate că ar trebui să luăm și alte inițiative, alte măsuri, dar sigur suntem la curent cu această problemă și ne dăm seama că doar așa putem continua pe viitor. Trebuie să fim foarte prudenți cu cifrele. Unul dintre eurodeputați a vorbit despre uh, numărul de granturi de care au beneficiat o, o țară sau alta. Știți că dimensiunile statelor membre sunt diferite și deci trebuie să fim foarte prudenți. De pildă, dacă luăm numărul de granturi și facem împărțirea pe numărul de locuitori, pe locul 1 nu se află nici Franța, nici Germania, care vin mai jos pe listă. Pe locul 1 se află țările de jos. Au beneficiat 45 uh, de granturi la milion de locuitori, Danemarca urmează cu 26, poate că ultimile cifre sunt uh, diferite și Franța și Germania se află, au, au doar 15 uh, și 16 granturi. Uh, Austria se află mai sus pe listă și o serie de alte țări care au uh, beneficiat de mai multe granturi decât Franța și Germania. Bineînțeles că țările mari au uh, număr mare de granturi, dar nu au numărul cel mai mare de granturi dacă ne raportăm la uh, populație. Deci trebuie să punem lucrurile în context, dar bineînțeles că trebuie să ajutăm, uh, să uh, avem schimburi de experiențe, pentru că doar astfel putem să ne ameliorăm. Nu putem face decât să monitorizăm situația de aproape. În ce privește exodul de creiere, avem uh, mai multe exemple pozitive. Au fost publicate recent rezultate pentru CEC așa numitele starting grants, uh, pentru tinerii cercetători la 2 până la 7 ani după doctorat uh, și am constatat că foarte multe persoane, deci cereri au venit uh, din afara Europei, E vorba de europeni care au făcut uh, o uh, teză post-doctorat uh, în Statele Unite și au hotărât să se întoarcă. Nu e vorba de altfel numai de cercetători tineri, ci și mai în vârstă. În calitate de matematician, întotdeauna am spus că unul dintre cercetătorii de marcă s-a întors în Europa fusese în Europa timp de șapte, în SUA timp de șapte ani și a hotărât să se întoarcă în Europa când și-a dat seama că poate să beneficieze de un grant cec. Deci clar că cecul este un instrument uh, pentru a-i atrage pe cercetătorii în Europa, dar și pentru a-i convinge pe cercetătorii tineri că trebuie să rămână în Europa. E unul dintre motivele cele mai puternice pentru care acest buget uh, Uh, nemajorat pentru CEC este o uh, prostie dacă vrem să-i uh, convingem pe cercetătorii, oamenii de știință ai viitorului să rămână în Europa. Doamna Nibler, am ascultat cu mare plăcere intervenția dumneavoastră. Ați vorbit despre această poveste de succes pe care o reprezintă cecul. Mulțumim pentru sprijinul uh, pe care l-ați exprimat întotdeauna pentru noi. Știu că întotdeauna Parlamentul ne-a sprijinit să se asigure că atunci când uh, rămân bani uh, la anumite linii bugetare, nu sunt recuperați de către statele membre, ci sunt folosiți în mod adecvat la programele care l-ar putea să, ar putea să-i folosească adecvat. Și așa cum am spus în intervenția mea de introducere, noi la CEC anual avem aproximativ 400 de proiecte pe care le-am putea sprijini. Uh, asta reprezintă cam 40% din bugetul pe care îl acordăm. Uh, am putea acorda acești bani fără a scădea calitatea. Deci, iată, e marjă, avem, uh, e loc de mai bine. Doamna Patricia Toia s-a referit la Regatul Unit. Bineînțeles că este o chestiune foarte delicată și nimeni nu știe cu adevărat ce se va întâmpla. În calitate de cercetător, Constat doar că Regatul Unit nu dorește să se asigure să se alăture Consiliul European pentru Cercetare. Este o decizie proastă, după părerea mea, dar sigur că e o decizie luată și din motive politice. În calitate de cercetător, cercetătorii de o parte și de alta a mării mânecii încercăm să încercăm să-i uh, convingem pe decidenție să continue cu această asociere care a fost atât de rodnică pentru ambele părți. Așa stau lucrurile. Acum, ce am putea face pentru a uh, explica de ce contează știința și cercetarea? Sigur că trăim uh, vremuri ciudate eu personal mă simt de-a dreptul agresată de către aceste știri false și de către aceste uh, declarații antiștiință. Eu cred că este foarte important să ne asigurăm că știința dobândește uh, statutul uh, care îi revine. Dacă vrei să înțelegi o problemă, trebuie să înțelegi care este cauza problemei E nevoie de un efort uh, pe termen lung pentru a înțelege ce se întâmplă, dar dacă nu înțelege cauzele, nu vei înțelege problema. Se pot uh, găsi soluții uh, pripite, dar uh, uh soluția pe termen lung și cea durabilă este costisitoare. Trebuie să găsești conceptul potrivit, să găsești instrumentele pozitive, câteodată e nevoie și de infrastructura necesară pentru accesa datele, deci e un efort pe termen lung și un proiect complex. Am observat că în timpul pandemiei, pe atunci nu, la începutul pandemiei nu știam că mă voi întoarce la CEC, am fost uh, solicitat uh, de matematicieni, de biologi, dar și economiști uh, pentru a participa la grupuri de dezbatere și am fost foarte interesant să constat cât de diferite sunt abordările și cât de variate pot fi dar, până la urmă, e nevoie de uh, o metodologie foarte clară care trebuie să fie folosită. Metodologia trebuie să fie riguroasă și dacă nu, atunci s-ar putea să faci prostii. Deci, această luptă pentru ca știința să-și redobândească rolul a, a fost un efort depus de către CEC. De exemplu, am, a, uh, propu- am uh, creat un, uh, speciu, un premiu special a, pentru implicarea opiniei publice, care a fost lansat în timpul președinției mele, dar juriul s-a întrunit după ce eu am părăsit CEC-ul. În orice caz am avut trei laureați și a fost foarte bine pentru că cercetătorii au ajuns să, uh, să fie în contact direct cu opinia publică. Deci, iată, încă o chestiune unde e nevoie de, o, de un efort pe termen lung, de eforturi uh, uh coordonate. Sigur că va trebui ca și educația, formarea să fie uh, tratate cum trebuie. Avem nevoie de dascări care să fie conștienți de faptul că e nevoie uh, Uh, să îi uh, educe bine pe copii. Copiii trebuie să fie expuși uh, din fragedă pruncie la metodele științifice, doar astfel putem progresa. În ce privește faptul că trebuie să vedem cum putem dezvolta sisteme, ecosisteme inovatoare. Noi avem la CEC Consiliul Științific, a menționat doar o parte a muncii sale, cea mică legată de o cooperare cu uh, Consiliul European de, Cerce- de, de Inovare. Noi consideram că așa trebuia să procedăm, dar au fost adoptate și măsuri înainte, de pildă uh, un program uh, Proof of Concept. Este un program uh, cu un buget mic, dar cu un impact puternic. Beneficiarii de granturi, de pildă, uh, pot uh, depune un uh, proiect pentru a primi bani suplimentari pentru a vedea cum un proiect care vine din lumea cercetării poate să fie apropiat de uh, societate, de nevoile societății sau de piață. Unele proiecte au un impact pozitiv asupra productivității sau uh, asupra economiei ca atare. Efortul acesta de coordonare cu, ce, cu Uh, Consiliul de Cercetare a fost să vedem cum această primă etapă poate să fie uh, continuată uh, mai târziu la Consiliul European de Inovare. E un proiect însemnat. În ce privește independența Europei pe plan energetic, e tot o chestiune care poate fi abordată. Sigur, energia este foarte importantă pentru societățile moderne, însă e limpede astăzi că singurul mod în care problemele energetice pot fi soluționate sau criza energiei e dacă nu credem că avem o soluție magică. Va fi nevoie de un, o combinație de un mix energetic pe termen lung cu obiective ambițioase, de pildă în ceea ce privește folosirea energiilor bazate pe hidrocarburi, dar va fi nevoie de cooperare între cercetători, între companii și politicieni pentru a credea cadrul de reglementare necesar pentru a încuraja noile inițiative și pentru a discuraja energiile poluante. Știm că unele surse de energie sunt foarte poluante, într-adevăr, și că aportul lor la acest uh, mix energetic trebuie să fie cât mai mic uh, în următorii ani și asta cât mai repede cu putință. Va fi nevoie de investiții majore în cercetare, în inovare, dar și dumneavoastră aveți un rol important. E nevoie, deci, de acest cadru de reglementare legislativ în care uh, să existe stimulente, dar și uh, descurajările necesare pentru a continua pe viitor. În încheiere, domnul Marinescu mi-a adresat o întrebare. Situația actuală cu Consiliul Științific e că grupul se numește Comitetul de Identificare, numit de către Comisia Europeană. Niciodată în dezbaterile noastre nu am observat că cercetătorii își reprezintă statul membru. Fiecare cercetător uh, încearcă să Uh, sprijine comunitatea științifică și de fiecare dată când rog un membru al Consiliului Științific să mi se alăture în misiuni în țări în care știm că uh, nu există prea mulți beneficiari de granturi, întotdeauna uh, mi se alătură, vin cu mare entuziasm. Avem un comitet care se numește Extinderea Participării Europene și încercăm să obținem informații cât mai fiabile în ce privește situația din statele membre. Și așa cum am spus, încercăm să identificăm măsuri pentru a îmbunătăți situația, pentru că știm că avem de-a face cu o provocare. E foarte important să înțelegem cum stau lucrurile la uh, fața locului în diversele state membre. Știm că această diversitate este foarte mare și deci că soluțiile Mm, trebuie să fie variate în consecință. Nu va exista o soluție de tip uh, panaceu. Avem uh, exemple pozitive. Un astfel de exemplu reprezintă Slovenia. Îmi amintesc când mi-am preluat mandatul în 2014. Jurnaliștii sloveni spuneau că cecul uh, lasă deoparte Slovenia. Am menționată vizita pe care am făcut-o acolo, dar am abordat uh, diversi omologi la nivel de minister, de institute și așa mai departe și situația s-a schimbat radical. Slovenia este una dintre țările care înregistrează progrese foarte importante. Uh, deci, eu sper ca exemplul acesta să motiveze și alte țări. Vă mai pot da un exemplu. E o plăcere pentru mine să vorbesc despre el Câteodată, cercetătorii care uh, au făcut o carieră în Europa hotărăsc uh, să se întoarcă în statul membru. Mă gândesc la doamna Tolic uh, din Croația, a avut o carieră la nivel internațional, a fost uh, lider de proiect uh, la München, la Institutul Max Planck și a hotărât să se întoarcă în, uh, la Zagreb, în, uh, la institutul uh, de la care pornise deci s-a întors în uh, Croația, a beneficiat de un grant cec, dar nu numai. După ce a finalizat uh, treaba la acest grant, a, a lansat un proiect și mai ambițios numit uh, proiectul Sinergii. Ea este liderul acestui proiect cu cercetători nu doar din Croația, ci și din exterior și au câștigat Uh, deci, iată, e liderul acestui proiect cu sprijin puternic și cu uh, legături foarte puternice cu uh, alte state membre. Deci cu un uh, impact foarte puternic uh, uh, și o recunoaștere internațională pentru institutul său. E un exemplu foarte interesant. M-aș bucura dacă am avea mai multe astfel de exemple, dar în orice caz știți că este foarte important să insuflăm încredere cercetătorilor, să vorbim cu ei astfel încât să uh, știe care sunt perspectivele de viitor. Și aici uh, ajung și la concluzie am uh, vorbit de faptul că sunt frustrată, de faptul că anual avem proiecte numeroase, foarte bune, de calitate, pe care nu le putem finanța pentru că bugetul este prea mic. Imaginați-vă, dacă continuăm pe viitor cu un buget uh, înghețat, așa cum arată lucrurile în prezent, ar fi o adevărată tragedie, pentru că s-ar putea întâmpla ceva ce a spus și un eurodeputat în cadrul dezbaterii, respectiv că dacă uh, scădem sub un prag, 10%, probabil că cercetătorii vor avea impresia că au de-a face cu o loterie și nu vor depune candidatura. Nu numai că vom avea mai puține proiecte sprijinite, ci uh, că vom uh, sprijini proiectele care poate nu sunt cele mai bune. Și ar fi o adevărată catastrofă, pentru că uh, ar fi o jignire pentru CEC. Noi, ca să fim de succes, trebuie să atragem proiectele cele mai ambițioase. Mulțumesc pentru timpul alocat acestei dezbateri, mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă prezint viziunea noastră pentru întrebările adresate. Mă interesează întotdeauna întrebări suplimentare, dacă doriți să obțineți de la mine informații suplimentare, dacă doriți să aprofundăm anumite aspecte, vă rog să mă contactați, să contactați uh, Consiliul European pentru Cercetare. Pentru noi cooperarea cu Parlamentul este foarte importantă. Știm că sunteți un uh, partener de nădejde pentru noi. Vă suntem uh, recunoscători pentru că suntem cu toții în aceeași barcă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Burghignon! Mulțumim pentru explicații, pentru răspunsuri, pentru angajamentul uh, dumneavoastră de a stimula cercetarea și inovarea în Europa. Am avut o dezbatere uh, fascinantă, bugetul este extrem de important, într-adevăr. De asemenea și implementarea proiectelor, echilibrul geografic și includerea factorilor implicați uh, din uh, întreaga Europa. Toate proiectele sunt binevenite. La punctul 7 avem uh, chestiuni diverse. Nu sunt. Atunci, punctul 8, reuniunea următoare, în 26 septembrie, de la ora 9 la 12, vom avea o audiere cu Envi în legătură cu accesul la vaccinurile COVID-19 pentru cetățenii europeni. Vă rog, aveți grijă de dumneavoastră, mult succes în activitatea dumneavoastră și toate cele bune pentru toți. Mulțumesc! Și președintele mulțumește și interpreților secretariatului ITRE și sprijinului tehnic din partea serviciilor uh, Parlamentului. Mulțumim!